Ok, thank you, thank you. It, it, has, it has been... Se pare că problema s-a rezolvat. După cum uh, știți, înainte erau cel puțin doi interpreți într-o cabină, acum uh, e doar unul, e una din numeroasele măsuri care au fost luate pentru a încerca să facem față acestei situații neobișnuite. Ideea e că avem ordine de zi încărcată, ca de obicei, avem doar două ore la dispoziție, așa că trebuie să ne grăbim, să facem tot ce ne stă în putință pentru a putea aborda această ordine de zi. Avem trei puncte astăzi pe ordinea de zi. În primul rând, întărirea libertății media. În al doilea rând, Situația actuală referitor la mecanismul MCV cu Vera Iurova, vicepreședinta Comisiei, după care raportoarea noastră, Tineke Stric, va uh, raporta referitor la politica de returnare. Announcements, which is the interpretation system with all of the languages, you have them in mind. Trec peste anunțul referitor la limbile în care este disponibilă interpretarea, le aveți deja uh, la dispoziție, le cunoașteți. Acum trecem la sprijinul recomandărilor coordonatorilor. Vă reamintesc Lucas Mandel, raportor din partea PP referitor la regulamentul care modifică statutul agenției privind drepturile fundamentale, dacă toată lumea e de acord. Ar trebui să putem trece la primul punct. Mi s-a spus însă că domnul Fest, Nicolaus Fest, dorește să facă un anunț uh, legat de un punct de procedură. Într-adevăr, așa stau lucrurile. Da, într-adevăr, bună dimineața tuturor. Stimate domnule Aguilar, luni sau marți vorbeam la întâlnirea coordonatorilor libe despre volumul de muncă în continuă creștere și văd că acum avem pe ordinea de zi pentru această după amiază situația din um, tabăra de refugiați Moria. Până și BBC-ul spune că este un incendiu care cel mai probabil a fost provocat de migranți. Și acum ne lăsăm ordinea de zi influențată um, de migranții din Moria. În același timp, în mod surprinzător, În fața Bundestagului în Berlin, lumea protestează împotriva refugiaților, ori noi ne supunem acestui joc ca niște marionete și punem pe ordinea de zi orice vizează situația refugiaților din Marea Mediterană. Nu se poate dacă în același timp spunem că ne lipsește timpul pentru orice alt subiect, fie că e vorba aici de Bulgaria, Polonia, Malta sau mai știu eu ce. o asemenea a ordinei de zi pentru a include puncte ad hoc mi se pare greșită și ar trebui să așteptăm în ce privește Moria rezultatul uh, anchetei poliției pentru a putea să ne pronunțăm deocamdată mi se pare prematur. Mulțumesc foarte mult, domnule Fest, pentru această observație. Mi se pare că uh, am avut o problemă cu interpretarea eu n-am avut interpretare în limba spaniolă. Însă decizia a fost luată. Discutăm uh, despre Moria în această după amiază. Avem acest punct pe ordinea de zi și vom discuta după prânz cu doamna Ilva Johansson din motive întemeiate. Doamnă Stric, Aș dori doar să răsping cât se poate de ferm acuzațiile pe care domnul Vicino le ridică uh, și pe care domnul Fes le face referitor la evenimentele de la Berlin și ce s-a întâmplat în Lesbos și vreau să-i mulțumesc domnului președinte pentru că a făcut loc uh, în această după-amiază, pe ordinea de zi, cu toții purtăm răspunderea pentru ce s-a întâmplat în uh, noaptea trecută în Moria și cred că trebuie să discutăm și să găsim o soluție. Aveți dreptul uh, de a comenta pe marginea punctului de procedură făcut. Nu-i revine președintelui uh, dreptul de a-și explica de a-și expune părerea sau convingerile politice referitor la acest punct de procedură avem acest punct referitor la Moria pe ordinea de zi pentru această după-amiază. Decizia a fost luată, așa că haideți să nu deschidem acum o dezbatere pe marginea unui punct de procedură pentru că e nejustificată. Haideți să continuăm pentru că, după cum spuneam, nu avem timp la dispoziție. Consolidarea libertății media, protecția ziariștilor și jurnaliștilor și rolul platformelor de media este un subiect uh, de importanță fundamentală pentru noi toți, suminarea democrației și valorilor sale fundamentale peste tot în Uniunea Europeană. Voi da cuvântul raportoarei, doamnei Magdalena Adamovici, pentru a ne informa referitor la amendamentele prezentate pe marginea acestui dosar. Discutăm despre amendamente aici, așadar, haideți să fim succinți pentru a putea avea măcar o oră și un sfert la dispoziție pentru doamna Iurova. Doamna Adamovici, vă rog, aveți cuvântul. Bună ziua! Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Am să trec în... să vorbesc poloneză. Mulțumesc! Având în vedere că avem uh, puțin timp la dispoziție, dați-mi voie să rezum în câteva cuvinte amendamentele care au fost prezentate pentru acest raport. E, raportul uh, reflectă cele mai mari amenințări la adresa democrației, după cum scotea în evidență domnul președinte, e vorba de statul de drept, politizarea um, mass mediei, preluarea acesteia de către organele guvernelor. Toate aceste instrumente de inginerie socială sunt folosite pentru a atinge obiective politice recurgând la discursul care incită la ură, dezinformare, puterea este fie dobândită, fie păstrată în multe sisteme politice de pe glob. Ne-am transformat tot mai mult în martor la dispariția democrației. Cred că nu e necesar să scot în evidență cât de important este acest subiect și cred că interesul considerabil din partea membrilor liberi reflectă acest lucru pentru că am primit aproape 300 de amendamente. Vă mulțumesc pentru interese și o mare parte a acestor amendamente completează conținutul raportului. Subiectul este însă unul cât se poate de amplu și sper că pe baza acestor amendamente să putem extinde acest raport. Lucrez acum uh, pe marginea amendamentelor de compromis și sper să pot integra cât se poate de multe amendamente, bineînțeles fără a sacrifica coerența raportului. Cred că putem fi cu toții de acord că în ultimii ani situația, mai ales în ceea ce privește libertatea presei, s-a deteriorat până și în cele mai avansate țări. Asistăm la amenințări la adresa libertății media la nivel global. În joc însă este însăși uh, sănătatea democrației. Situația s-a deteriorat în urma pandemiei uh, pe care o traversăm cu toții. În uh, amendamentele dumneavoastră v-ați concentrat asupra acestei situații, asupra tendinței în creștere, de a recurge la violență la adresa jurnaliștilor. Trebuie să scot în evidență faptul că discursul care incită la ură este îndreptat tot mai adesea înspre jurnaliștii femei. Cu alte cuvinte, nu e vorba doar de activități punctuale, ci activități de discriminare de gen, care au un efect distrugător asupra democrației. Promovarea discursurilor care incită la ură pe internet trebuie să fie oprită. Autoreglementarea în baza unor coduri de bună practice funcționează și ar reprezenta un prim pas pentru ca societatea noastră să devină mai rezistentă în uh, fața știrilor false. Trebuie să facem un pas suplimentar însă și să ne concentrăm pe identificarea acestor fenomene și pe crearea unor mecanisme adecvate pentru a le putea contracara. Iată, așteptăm măsuri în cadrul planului de intervenție și în cadrul actului privind serviciile digitale. Să ținem cont de faptul că nu vorbim doar de libertatea mediei în uh, cadrul uh, luptei împotriva dezinformării și a discursurilor care incită la ură ca obligație morală, ci vorbim de mecanisme de protecție ale democrației. Iată de ce argumentarea din uh, argumentația raportului nostru trebuie să fie clară, să fie fermă și um, să țină cont de provocarea care ne așteaptă, apărarea statului de drept a democrației. Comisia va publica astăzi evaluarea privind punerea, de, punerea în aplicare. Mulțumesc, colega Demovici. Poate aveți și dumneavoastră problema, probleme cu interpretarea în, spre anumite limbe, limbi. Nu știu dacă așa stau lucrurile, ce puțin așa stau lucrurile cu limba spaniolă. Am uh, fost informați referitor la raport, acum suntem gata să vedem care este avizul raportorilor din umbră, grupul SID, Elena Ionceva. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, dați-mi voie să-mi exprim mulțumirea față de toți aceia care au lucrat la acest raport. Cred că nu e necesar să exprim în ce măsură contribuția lor a fost utilă. Trebuie să condamnăm cât se poate declar situația din anumite state membre. Am asistat uh, la situații în care jurnaliștii au fost reduși la tăcere, atacați sau chiar uciși. Nu mai e momentul să discutăm, ci a venit momentul să acționăm. Iată de ce, pentru mine, principalul obiectiv al acestui raport ar trebui să fie să vină cu cel mai mare număr posibil de propuneri, de soluții concrete cred că ar fi un prim pas înspre o politică europeană globală a libertății media. Avem nevoie cât se poate de urgent de aceste elemente drept condiții prealabile pentru democrație și pentru statul de drept. Permiteți-mi să vă reamintesc în acest context diferențele care există între statele membre, între Finlanda, de pildă, care se află pe cel de-al doilea loc în clasamentul mondial al presei, și Bulgaria, care este în urma tuturor celor altor state membre, aflându-se pe locul 111. Prezint, trei, prezint amendamente care merg în trei direcții. În primul rând, crearea unui mecanism de monitorizare a mass media care merge dincolo de mecanismul referitor la statul de drept și care va introduce criterii clare referitoare la, Uniune, la nivelul Uniunii Europene. inclusiv la nivel legislativ, dacă e necesar. În al doilea rând, să se consolideze jurnalismul de anchetă, care joacă un rol cheie pentru presa critică și permite asigurarea transparenței și controlul uh, asupra activității politicienilor. Important ar fi să acordăm uh, un sprijin financiar alocat în mod specific pentru jurnaliștii de anchetă. În al treilea rând, avem nevoie de mecanisme eficace pentru a uh, combate monopolizarea media și lipsa de transparență în ceea ce privește cine deține conglomeratele mass media. Mă bucur să văd că amendamentele înaintate de ceilalți colegi merg în tocmai în această direcție. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Încercați să vă încadrați în un și jumătate. Doamnă Strugariu, din partea grupului Renew. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportoarei pentru activitatea extraordinară realizată pe marginea acestui raport până acum. Vine într-un moment uh, mai necesar ca oricând. Situația privind libertatea presei reprezintă un indicator util referitor la sănătatea democrației. Am înaintat uh, o serie de amendamente menite să asigure protecția jurnaliștilor ce privește protejarea activităților din păcate, libertatea presei și standardele de siguranță pentru jurnaliști din Uniunea Europeană se deteriorează pe zi ce trece. Exemplul cel mai recent în acest sens vine din Bulgaria, o țară care deja se aflase pe ultimul loc în Uniunea Europeană în uh, clasamentul din 2020 privind libertatea presei, aflându-se pe locul 111 la nivel global. În ultimele zile am uh, văzut cum jurnaliștii au fost uh, bătuți, atacați, um, atacați cu gaz lacrimogen, bătuți de poliție, am văzut cum uh, vehiculele lor au fost distruse și cum au fost încătușați. Imagini cu chipurile însângerate ale ziariștilor sau ale protestanți, protestatarilor nu și-au locul în Europa. Aceste imagini au fost uh, deplânsă de comisar pentru drepturile omului din partea Consiliului Europei trebuie să aducem în fața justiției făptașii. Nu putem să permitem uh, în continuare uh, impunitatea pentru cei care atacă libertatea presei. Ancheta recentă în uh, ce privește um, uciderea lui Ian Cuciac se alinează pe um, această cale. Ziariștii pe, de la fața locului, de pe teren, nu se pot simți în siguranță Sper să continuăm să putem lucra pe marginea acestui dosar și să vedem că putem adopta în sfârșit legislație menită să protejeze țăriștii în Europa. Mulțumesc pentru verzi, Alice Kunke. Yes. Thank you. Vă mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc uh, doamnei raportor pentru efortul depus. Raportul este într-adevăr cu cuprinzător și de asemenea vreau să le mulțumesc și colegilor de la celelalte grupuri politice care au îmbunătățit raportul. Am câteva comentarii în numele verzilor. Și anume, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că unii colegi au cerut ștergerea amendamentelor care se referă la uh, tendințele nedemocratice din Ungaria și Polonia și îngrijorările provocate de acestea. Uh, se încearcă acolo uh, înecarea criticilor. Așa ceva nu ar trebui să fie uh, prezent în niciunul dintre statele membre. Și iată de ce, iată, eu am propus un text în care uh, subliniez necesitatea unui raport, unui mecanism de reacție rapidă pentru jurnaliștii care au nevoie de protecție. Uh, avem nevoie de un mecanism european pe baza unui uh, punct de contact care să, să ancheteze cazurile jurnaliștilor care au nevoie de protecție. În așa fel ne-am asigurat că atenția este oferită pentru cazurile lor. Eu consider că noi, cei din Parlamentul European care lucrăm pe tema aceasta, trebuie să includem, să cerem includerea uh, pluralismului mass media în uh, uh mecanismul privind statul de drept din contextul negociat în contextul CFM. În felul acesta am putea merge mai departe. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează doamna Lucia Duris Nicolsonova în numele ECR. Vă mulțumesc, domnule președinte, că îmi dați cuvântul. Eu vin din Slovacia. Din păcate, toată lumea știe ce s-a întâmplat în Slovacia nu de mult. Prin urmare, nu pot decât să salut acest raport. Așteptăm acum primul raport anual din partea Comisiei pe tema statului de drept și aici se va discuta și despre mass media uh, și libertatea mass mediei în, stata, în statele membre. Prin urmare, e momentul potrivit să discutăm despre acest raport. Situația din uh, estul Europei nu este deloc uh, nu este deloc îmbucurătoare. Vedem că există tot felul de consorții cumpărate care cel puțin în perioada aceasta de pandemie, răspândesc o serie de informații uh, incorrect, incorrecte. De asemenea, în estul Europei, politicienii uh, sunt cei care influențează mass media publică, iar mass media privată este deținută de către oligarhi foarte puternici. Iată, în acest context, libertatea mass mediei nu poate fi garantată nici pe departe și dezinf- dezinformarea este la ordinea zilei. Raportul trebuie să vină cu răspunsuri pe toate temele acestea. Iată de ce salut uh, momentul în care apare acest uh, raport, cu atât mai mult cu cât în curând apare raportul anual din partea Comisiei cu privire la statul de drept. Mulțumim! Urmează Uh, doamna Sidareva, numele Sira Rego, numele GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Fără îndoială pentru grupul nostru, informațiile, dreptul la libertate de informare, de exprimare și de acces la informare sunt drepturi fundamentale și necesare pentru promovarea activă a cetățeniei într-o societate democratică. În acest sens, mijloacele de comunicare și jurnaluștii joacă un rol evident esențial de aceea am prezentat o serie de amendamente în care am introdus idei care să garanteze, printre altele, pluralitatea mijlocelor de informare, transparența, eh, diseminarea informației, eh, dreptul la confidențialitate, evidențialitate, evitarea conflictului de interese și a porților rotative, mecanisme care să permită urmărearea și monitorizarea pentru garantarea libertării de presă în Uniunea Europeană, sprijinul ferm oferit jurnalismului de investigare și, în final, dacă vrem să evităm ce se întâmplă în țări cum este țara mea, în care extrema dreaptă și noul fascism folosesc discursul urii și încălcarea drepturilor omului, deci pentru a evita aceste lucruri trebuie să garantăm că există alte drepturi uh, indisociabile, dreptul de a avea accesul la informații adevărate. Mulțumim, doamnă Rego. Stimați colegi, am început uh, cu o întârziere, stimați uh, colegi, din pricina problemelor cu cabinele. Prin urmare, doamna Adamovici, nu pot uh, decât să vă rog să fiți cât mai succintă cu putință. Aveți dreptul la câteva remarce de încheiere. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc mult pentru comentariile dumneavoastră, pentru angajament, Mulțumesc mult uh, raportorilor din umbră. Mulțumesc pentru amendamente. Vă asigur că voi uh, parcurge cu multă atenție aceste amendamente depuse. Știm că dosarul este crucial, lucrăm sub presiune, știm că e vitală protecția mass mediei independente și a uh, democrației și dorim să păstrăm, să, să conservăm integrarea europeană. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Adamovici. Ne-am grăbit la primul punct, dar iată, alături de noi este doamna Jourova, care ni s-a alăturat din nou. Mă bucur tare mult să vă văd alături de mine, domnule, doamnă Jourova, mi amintesc de timpurile trecute. Mă bucur tare mult să vă, aflu, să vă văd aici, alături de mine, la masa prezidiului. Nu voi mai uh, trage de timp. Uh, vă dau cuvântul imediat să ne explicați despre ce se întâmplă cu MCV-ul în România și Bulgaria, pentru România și Bulgaria. Nu avem extraordinar de mult timp la dispoziție, dar asta este. Vă mulțumim însă pentru prezență. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, europarlamentari, doamnelor și domnilor. E drept că perspectivele noastre sunt complet schimbate de către COVID. Niciodată nu m-aș fi gândit că voi spune vreodată că mă bucur să vă văd, dar să știți că sunt bucuroasă să fiu aici uh, în carne și oasă. Și mă bucur că putem, putem purta această dezbatere foarte dificilă. De fapt, uh, delicat a fost și subiectul precedent. Iată, delicat este și acesta. Uh, voi trece imediat la problematica MCV-ului uh, și mă voi referi în special la situația din Bulgaria. În orice caz, mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o pentru a discuta despre uh, acest mecanism. Haideți să vedem cum arată lucrurile. Ce s-a întâmplat de la ultima prezentare în Libe în decembrie 2019 ce s-a făcut de asemenea în sensul creierii mecanismului privind statul de drept. În primul și în primul rând câte ceva despre situația actuală din uh, Bulgaria. Comisia urmează, urmărește în continuare protestele din Bulgaria și situația politică. Întotdeauna am spus clar că demonstrațiile pașnice sunt un drept fundamental în toate statele democratice și uh, susținem dreptul acesta la proteste. Uh, Protestele arată ca, cât de vibrantă este dezbaterea în societatea bulgară și de asemenea arată clar care este importanța pe care cetățenii o oferă, o acordă bunei guvernanțe și sistemului judiciar liber. Am uh, discutat de asemenea, s-a discutat de asemenea despre o posibilă modificare a Constituției din Bulgaria. Bineînțeles, uh, reformele de genul acesta ar trebui să aibă la bază o dezbatere uh, inclusivă și complexă, trebuie să se bazeze pe uh, echilibre și consens. Important, important este de asemenea sfatul uh, și recomandările, importante sunt, recomare, uh, sunt recomandările primite din partea Comisiei de la Veneția, printre altele. În decembrie, uh, în decembrie Comisia a creat un raport privind progresul în ultimii 10 ani în înregistrat în România și Bulgaria. Aici s-a spus cât se poate declare, care, sunt, uh, care este situația și care sunt recomandările cheie uh, care sunt făcute acestor state. Din uh, punctul nostru de vedere, MCV-ul ar fi fost satisfăcut în cazul în care aceste recomandări ar fi fost puse în aplicare. Însă, în cazul în care evoluții negative urmau să aibă loc, bineînțeles că uh, evaluarea comisiei urma să fie uh, refăcută. Pornind de la această situație, din octombrie 2017, Ah, încolo s-a ajuns la concluzia că Bulgaria ajunsese la nivelul așteptărilor stabilite la, nive- la momentul aderării. De asemenea, însă, în raportul din 2017 se spunea cât se poate declar că uh, Uh, Bulgaria trebuia să continue a pune în aplicare anumite recomandări uh, care vizau anumite domenii care nu fusese încheiate, uh, nu fusese încheiate. Ce anume, la ce anume mă refer? Mă refer la reformele împotriva corupției care nu fusese Uh, finalizate. De asemenea, responsabilitatea reforme privind uh, responsabilitatea procurorului general, uh, stabilirea de garanții pornind de la recomandările Comisiei de la Veneția. În al treilea rând, era vorba despre rezolvarea situației magistraților care erau anchetați. Aceștia trebuiau să fie conform pe baza legii uh, suspendați și, în al patrulea rând, trebuiau să fie, să fie continuată colaborarea între autoritatea bulgară și uh, actorii internaționali în ceea ce privește cadrul anticorupție care este pus în aplicare în uh, Bulgaria. Uh, Uh, comisia spunea că CFM-ul, MCV-ul putea să fie încheiat, dar de asemenea Comisia spunea că Bulgaria trebuie să vină cu, în continuare cu rezultate concrete care să consolideze progresul obținut, în special în uh, potriva corupției la nivel înalt. Comisia, uh, Comisia a spus că noul mecanism privind uh, statul de drept, poate duce acest mecanism mai departe și poate asigura, de asemenea, tranziția Bulgariei de la MCV. În plus, o monitorizare suplimentară a reformelor puse în aplicare de către Bulgaria era necesară uh, și urmea să fie făcută de către un consiliu la, special la nivel național și uh, de asemenea urma să fie făcută la nivel de Uniunea Europeană. Reforma judiciară urma să fie uh, Uh, de asemenea uh, ținută în, luată în considerare în contextul oferirii de fonduri uh, din fondul pentru, pentru relansarea economică. Și Bulgaria, bineînțeles, a și-a asuma, asumat toate aceste, toate aceste recomandări și responsabilități. Asta se întâmpla în 2019. După după acest, uh, după precedentul raport, uh, bineînțeles, Comisia a continuat să colaboreze cu autoritățile bulgare în, pentru pregătirea uh, raportului pe anul acesta. În momentul de față avem deja comentariile din partea statelor membre și uh, redactarea este în curs. Problema legată de lipsa pro, uh, procedurile, procedurilor care uh, să vizeze procurori uh, eventual anchetați. Deci există în continuare o lacună în, uh, în domeniul acesta care a generat uh, critici din partea multor actori. Comisia a recomandat Bulgariei să Uh, contacteze Comisia de, de la Veneția, ce s-a întâmplat în decembrie 2019. Ca urmare a acestor contacte uh, și ca urmare a recomandărilor din partea Comisiei de la Veneția, autoritățile bulgare au schimbat legea cu privire la suspendarea procurorilor uh, s-a decis limitarea procurori, procedurii la procurorul general. Uh, de asemenea, uh, statele membre au uh, cerut, sau Comisia Europeană a cerut crearea unui post special de magistrat care să ancheteze eventualele derapaje ale procurorului general. Da, problema era aceea că acest nou act legislativ nu Uh, respecta uh, Constituția uh, din Bulgaria, lucru care a fost amendat, bineînțeles, și asta nu putea decât să ne bucure. Pe 20 ianuarie, doamna von der Leyen i-a scris o scrisoare domnului Borisov în care Uh, recomanda uh, doamna von der Leyen uh, autorităților bulgare să contacteze din nou Comisia de la Veneția pentru a obține noi recomandări în cazul în care actul legislativ se dovedea insuficient. Iată, de aici posibila reformă constituțională de care se tot vorbește. Raportul din 2019 ne în raportul din 2019 uh, uh, s-a vorbit cât se poate de clar de necesitatea uh, stabilirii unui cadru legislativ pentru magistrați actul privind sistemul judiciar a fost uh, amendat ca urmare a acestor recomandări din 2019 de către Bulgaria. Iată, în momentul de față, sistemul ar trebui să fie unul funcțional. Acum, uh, în ceea ce privește finalul uh, posibil al MCV-ului. Din 2020, uh, contactele cu, cu Bulgaria au fost făcute în virtutea mecanismului privind statul de drept. În iunie am avut o întâlnire online am, ne-am întâlnit cu toți reprezentanții uh, Uh, societății civile, dar și a autorităților bulgare. Raportul privind uh, statul de drept este mai larg acum decât MCV-ul. Se vorbește nu doar despre reforma judiciară, des sau lupta împotriva corupției, ci și despre libertatea uh, mass mediei, pluralismul și echilibrul instituțional s-au purtat discuții pe baza unei metodologii uh, una și aceeași pentru toate statele membre. Bulgaria, bineînțeles, a contribuit la mecanismul MCV și uh, nu putem decât să salutăm faptul că Bulgaria s-a oferit voluntară pentru a Uh, crea un dialog mai specific în ceea ce privește statul de drept uh, cu statele membre. Comisia ține cont de observațiile din uh, partea Parlamentului European. Președintele Salsoli sprijină uh, genul acesta de, uh, de mers. În continuare, Consiliul trebuie să decidă ridicarea MCV-ului pentru Bulgaria. Bine, nu vă pot spune când anume se va întâmpla lucrul acesta. Trebuie să vedem care sunt evoluțiile din uh, țară, pentru că evoluția nu trebuie să se transforme într-o involuție. Uh, în comparație cu situația din uh, ianuarie 2017. Acum uh, ne concentrăm pe noul mecanism privind statul de drept, uh, în contextul căruia Comisia colaborează cu Bulgaria. Așa cum se spunea în raportul din 2019, e nevoie în continuare de progres din partea autorităților bulgare Bineînțeles, societatea civilă trebuie să fie integrată în discuții după suspendarea MCV-ului. De asemenea, continuarea reformelor uh, din Bulgaria vor fi, uh, va fi evaluată în contextul mecanismului privind statul de drept. Iată, cooperarea dintre Comisie și Bulgaria uh, intră într-o nouă fază, o fază care este comună pentru toate statele membre. În orice caz, Comisia va urmări în continuare situația din Bulgaria și în, uh, la finele lui septembrie veți primi detalii despre ce anume se întâmplă în, uh, în Bulgaria. Și acum trec la România. Tracking on past reforms in the period 2000. În 2017-2019 uh, situația a făcut necesară evaluarea, reevaluarea re Uh, recomandărilor pentru România. Unele dintre aceste recomandări sunt în continuare în vigoare. Guvernul actual din România își dorește să, atinge, să atingă obiectivele MCV. Asta a dus la creșterea uh, tensiunilor cu sistemul judiciar uh, la eliminarea uh, tensiunilor cu sistemul judiciar, la îmbunătățirea strategiei privind uh, lupta împotriva corupției. Acțiunile inițiate de uh, comisie în februarie au fost oarecum blocate de perioada COVID. Aceasta n-a fost perioada să începem o activitate legislativă pe chestiuni legislative. Însă, nevoia de a implementa toate recomandările MCV rămân. Salutăm poziția de cooperare a României, care acoperă aspectele MCV, și sfera sa largă de acoperire cu angajamentul politic solid al României și cu sprijinul Comisiei, suntem de părere că e posibilă accelerarea îndeplinirii recomandărilor MCV rămase și garantarea tranziției MCV către o un stat de drept care este de dorit în toate statele membre. MCV a fost stabilit ca, un, ca o măsură de tranziție pentru monitorizarea reformei judiciare și pentru a combate corupția în Bulgaria și România în momentul aderării acestora la Uniune în 2007. Prin mecanismul MCV, Comisia a urmărit 13 ani implementarea anumitor angajamente cu Bulgaria și România, angajamente care au fost asumate de Bulgaria și România. Comunicarea din iulie 2019 privind statul de drept a arătat că odată ce acest mecanism MCV se încheie, monitorizarea continuă sub instrumentele referitoare la, monitor, la monitorizare. Comisia va continua să sprijini, sprijine Bulgaria și România pentru a continua reformele, asigurându-se că recomandările sunt puse în îndeplinire pentru finalizarea MCV și tranziția către un nou mecanism MCV. Cer ambelor țări să se asigure că reformele se bazează pe un consens național pe scară largă și că reflectă legislația europeană și că valorile articolului, articolelor din uh, tratatele Uniunii Europene, implementarea reformelor, consolidarea statului de drept trebuie să fie o prioritate. Primul raport va fi adoptat, primul raport privind statul de drept va fi adoptat la finele acestei luni. Mecanismul va fi piatra de temelie pentru a aborda chestiunea statului de drept în Uniunea Europeană și va împiedica consolidarea acestor probleme. Va contribui la promovarea culturii statului de drept în Uniunea Europeană. Este un temei pentru toate statele membre și instituțiile să se implice pe aceste chestiuni. Vor fi acoperiți pilon cheie, se vor adresa tuturor statelor membre pe baza unei metodologii coerente pentru toți. Aștept să lucrăm împreună pe aceste metode privind statul de drept și vă mulțumesc pentru dedicare și pentru sprijinul susținut. Mulțumesc! Thank you, Vice President Certainly you have in mind... Mulțumim, doamnă comisar Iurova. Știm cu toții că există declarații, rezoluții care vin din partea Comisiei noastre libe pe mecanismul MCV privind Bulgaria și România. Dar avem o dezbatere acum, dar vă rog să aveți în vedere că programul pentru acest punct nu este unul foarte lung, e adevărat, o oră și 15 minute. Începem cu prima rundă de coordonatori. După care o a doua rundă. Începem două minute maxim cu doamna Mazzola. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență și pentru angajamentul personal pe toate aceste chestiuni. Mulțumim pentru informațiile privind România. Eu o să mă acces pe Bulgaria. Ați menționat calendarul. Acum un an am fost aici, în această comisie, și am simțit uh, un sentiment de speranță că comisia a recomandat în sfârșit să se ridice MCV-ul pentru țara respectivă fost un lucru bun pentru noi toți. După 14 ani, sentimentul a fost că, iată, lucrurile merg pe calea cea bună și vreau să uh, recunosc eforturile făcute de Bulgaria din 2007 pentru a ajunge la punctul respectiv, pentru că știm că a fost o cale foarte dificilă. Recunoaștem de asemenea eforturile făcute pentru a răspunde recomandărilor comisiilor de la Veniția, Greco, Madis, care nu pot fi lăsate deoparte. Este important să recunoaștem eforturile făcute și este de asemenea important să nu lăsăm impresia că lucrurile sunt perfecte sau că asta reduce nevoia unui mecanism global european în ceea ce privește statul de drept. Din potrivă, nu face decât să consolideze aceste nevoi pentru că mecanismul acesta este separat de MCV. MCV-ul este un mecanism tehnic care se, și se bazează pe criterii clare. Mecanismul privind statul de drept este mai amplu și mai profund decât MCV și se aplică tuturor statelor membre. Am văzut protestele din Bulgaria și fără îndoială nu trebuie să le ignorăm, nici nu facem. Avem grupul de monitorizare a statului de drept care analizează lucrurile discută direct cu guvernul, cu procuratura, cu jurnaliștii din Bulgaria și vom vorbi cu toții pentru a avea o imagine de ansamblu cât mai clară asupra situației. Însă, ce e clar este că Uniunea Europeană are nevoie de un mecanism privind statul de drept care să aibă în vedere situația din fiecare an, din fiecare stat în fiecare an, astfel încât să putem identifica și rezolva probleme înainte să se ajungă la proteste în statele membre. Vrem ca oamenii să se poată uh, simți în Uniunea Europeană ca într-un loc în care acele valori sunt garantate și că oamenii au speranța că atunci când țara lor se alătură Uniunii Europene, pentru că e un mesaj pe care vrem să-l trimitem tuturor bulgarilor, sunt în siguranță. Mulțumim pentru actualizarea privind acest mecanism. Sperăm că veți continua în această direcție și că veți putea colabora și în Consiliu cu statele membre. Mulțumesc pentru SND, doamna Georgieva. Sub două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu, doamnă Iurova, pentru angajamentul personal față de statul de drept și o să continu acum în bulgară. Колеги, убедена съм, че всички вие добре сте запознати с ситуацията в България. Mulțumesc foarte mult. Sunteți cu toții Eh, familiar cu situația din Bulgaria, lipsa libertății presei, corupție, reforme ineficiente, încălcarea sistematică a drepturilor fundamentale, încălcarea drepturilor omului, propaganda cu știri false diseminate de autorități, toate astea se întâmplă în Bulgaria. Jurnaliștii sunt eh, bătuți, eh, liderii opoziției sunt amenințați. În ciuda pandemiei, Zeci de mii de cetățeni bulgari protestează în fiecare zi. Singura lor dorință, singura lor cerere este să se pună capăt corupției. Ultimele forme de rezistență ale statului de drept au fost uh, încălcate cu propunerile acestea privind schimbările Constituției, schimbări care au fost uh, uh, oarecum create în întuneric, pe ascuns. Uh, în numele cetățenilor bulgari am două întrebări și vă rog, doamnă Iurova, să ne dați un răspuns concret. În iulie ați trimis un răspuns la întrebarea mea scrisă privind situația reformelor anticorupție în Bulgaria și ați spus că mecanismul de cooperare și verificare n-a fost ridicat, n-a fost încheiat. Deci ne puteți spune concret dacă Comisia pregătește un raport privind Bulgaria? conform deciziei din 2006 și dacă da, când va fi prezentată? Dacă nu, de ce nu folosește Comisia mecanismul existent deja? Acum, când a venit momentul reformelor, mai degrabă decât uh, post factum, mai târziu, când deja va fi prea târziu. În contextul deteriorării situației în Bulgaria, vrea să știm ce măsuri are Comisia în vedere, ce măsuri intenționează Comisia să implementeze pentru Bulgaria. Și încă un lucru, doamnă comisar. Cetățenii bulgari sunt cetățeni europeni și în momentul de față se luptă pentru dezvoltarea în, pe baza valorilor europene a țărilor. Din păcate, guvernul bulgar refuză să-i asculte. Sper că îi veți asculta dumneavoastră. A sosit momentul ca și Comisia Europeană să facă o alegere cu privire la ce consideră mai important, democrația sau pe domnul Borisor? Somi Indveld acum, din partea Riniu. Yes, thank you, Chair, and, uh, th- Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. E într-adevăr o mare plăcere să vă vedem aici uh, în direct, în fața noastră, mai degrabă decât pe ecran. Ne simțim oarecum mai normal. E o situație foarte complicată. Avem de-a face cu două mecanisme care se suprapun. Și sincer, Am încercat să înțeleg din prezentarea dumneavoastră cum vor funcționa lucrurile, pentru că încă mai există o decizie finală de luată din partea Comisiei PMCV N-am înțeles să fi spus dumneavoastră așa ceva. Ce am înțeles că ați spus și cred că și colegii mei sunt de acord este că MCV-ul va fi până la urmă înlocuit cu acest raport anual. Sigur că nu știm cum va arăta acel raport anual, cât de strict va fi, ce formă va avea. Prin urmare, nu avem cum să fim de acord să ne aruncăm vechile încălțări dacă nu ne-am cumpărat altele noi Ați menționat, de, ați menționat cinci lucruri, cinci aspecte care au rămas nefinalizate, dar mai sunt lucruri de finalizat și s-ar putea să mai rămână, cum ați spus și dumneavoastră. Și lucrurile acestea nu par să evolueze în direcția corectă. Cu preocupare constat că nu este consultată sau implicată Comisia de la Veneția, cum ne-am fi așteptat, Știm că există o mare problemă legată de responsabilitatea procurorului general care a fost semnalat în 2009, în 2009 și acum suntem în 2020 și e departe de a fi rezolvată chestiunea. După cum știți, drepturile Grupul de monitorizare a drepturilor fundamentale uh, din acest grup a început exercițiul de monitorizare. Am transmis o listă cu întrebări scrise mai multor autorități din Bulgaria. Prin urmare, constatăm și că Bulgaria este pe locul 111 în indexul libertății media. Sigur că asta nu face parte din MCV, dar nu înțeleg cum poți să fii pe locul 111 în indexul privind libertatea mass mediei și în același timp să susții că lupți eficient împotriva corupției. Deci, există mari, mari preocupări în continuare. Vrem cu toții MCV-urile pentru ambele țări să fie încheiate, să se finalizeze și să fie înlocuite cu raportul anual, da, atunci trebuie să fim siguri că monitorizarea este la fel de riguroasă și presiunea pentru a face pași înainte rămâne. Considerăm de asemenea că toate țările, deci nu doar cele 27, um, ci toate, toate împreună, cele două și toate țările trebuie să fie tratate egal și măsurate cu aceleași standarde. Deci orice vom avea, raport anual, MCV, raport anual și MCV, orice vom avea, presiunea trebuie să continue și progresele trebuie să fie înregistrate în continuare. Mulțumesc! Dacă nu mă înșel, pentru idei nu avem pe nimeni care vrea să ia cuvântul, nu? Atunci trecem la verzi și începem cu tine, Chestric. Uh, Chair, and I would also like to uh, welcome Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i urez și eu bun venit, domnule Iurova, alături de noi. Da, accentul l-aș pune pe Bulgaria. Într-adevăr, așa cum ați spus și dumneavoastră, avem de-a face cu o scădere a calității statului de drept în Bulgaria. Este clar pentru noi toți că situația este îngrijorătoare. Vorbim despre corupție pe scară largă și poziția uh, procurorului general este departe de a fi una independentă, este controlat de guvern și orice examinare democratică uh, este împiedicată de sistem și cetățenii nu mai acceptă așa ceva. Cetățenii protestează și spun vrem un sistem judiciar independent, uh, vrem să punem capăt corupției și când se întâmplă asta ei sunt reprimați în mod brutal de către poliție. Și atunci vorbim despre încălcarea drepturilor fundamentale, vorbim despre discriminarea romilor care a crescut pe durata pandemiei și sunt de acord cu dumneavoastră că acele drepturi fundamentale nu sunt parte a mecanismului MCV. Dar există deja așa de multe probleme în domeniul corupției și judiciarului, prin urmare, trebuie să folosim la maxim instrumentul acesta al MCV-ului. Asta este punctul nostru de vedere și credem că ar fi un semnal absolut greșit să spunem că suntem gata să punem capăt acestui mecanism. Există concluziile din 2019, e adevărat, dar trebuie să recunoaștem că ne confruntăm cu o revenire uh, la situația dinainte, o regresie pași în urmă față de posibilele îmbunătățiri pe care le-ați semnalat și nu credem că e momentul să spunem, bun, încheiem cu acest mecanism și trecem la un alt sistem. Și sunt de acord cu doamna Indveld. Noi nu știm cum noul sistem va funcționa. Uh, până acum, toate monitorizările statului de drept nu au fost așa de eficiente cum uh, ne-am fi dorit. Să ne gândim la Polonia, să ne gândim la Ungaria. Deci haideți să vedem ce va aduce acest nou mecanism înainte să încheiem uh, și să punem capăt folosirii mecanismelor pe care le avem deja. Și v-aș ruga foarte mult să folosiți în mod eficient MCV-ul și pentru Bulgaria și pentru România. Nu avem nevoie doar de reforme fundamentale la nivelul legislației, avem nevoie și de schimbări concrete în practică. Există instrumente concrete cum ar fi înghețarea bugetului, proceduri de infracțiune. Vă rog să le folosiți pe toate. Angel Giambațchi acum pentru ECR. Domnul Busade, dacă nu. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Iurova. Îl înlocuiesc pe colegul Giambaschi. O să vorbesc în spaniolă. După părerea noastră, Bulgaria apare pe lista ca fiind angajată spre implementarea tuturor instrumentelor internaționale pentru a combate corupția și pentru a continua reforma judiciară. Și așa cum s-a auzit în această dimineață, este foarte implicată și în uh, discuțiile cu EGRECO și cu Comisia de la Veneția. Comisia a implementat recomandările Comisiei Bulgaria a implementat recomandările Comisiei Europene și noi credem că uh, acestea trebuie să se încheie acest mecanism. În ceea ce privește deschiderea dosarelor privind articolul 7, monitorizarea implementării legei, credem că în cazul Bulgariei, cum s-a întâmplat și cu Ungaria și Polonia, Există o dublă abordare din partea Comisiei Europene. Avem câteva considerente cu privire la Bulgaria, care se aplică și Spaniei. Procuratura Generală a statului în Spania, eh, procurorul general a fost ministrul de Justiție. Guvernul este eh, blocat de partidele politice, sistemul judiciar, pentru că eh, judecătorii sunt hotărâți de către partide și cum partidele nu se pun de acord, avem un consiliu blocat. În Spania a, au fost persecutați oameni politici, cum am spus chiar eu în Comisia Libă săptămâna trecută, doi deputați spanioli au fost aproape linșați pe străzile din Barcelona. Toate astea s-au întâmplat la noi, dar asta nu înseamnă că Comisia Europeană poate să uh, înceapă măsuri de represie împotriva statelor membre. Comisia este gardiana tratatelor, dar nu a suveranității naționale și nu cred că putem avea această gru- dublă abordare. Dacă guvernele nu sunt de acord cu părerea majorității politice sau a comisiei, atunci ridicăm uh, drapelul Imperiului Legii. Dar când partidele care guvernează în statele membre uh, respectă linia politică a comisiei, dintr-o dată considerăm că aceste state sunt uh, se confruntă cu chestiuni interne și trebuie respectată suveranitatea. Dar domnia legii înseamnă să respecti legile prin normele aplicabile în fiecare dintre statele membre. Și asta trebuie să avem în vedere. Comisia, după părerea noastră, riscă să slăbească acest principiu al subsidiarității și de ne ingerență în afacerile interne doar pe chestiuni politice. Deci noi dorim să se, ca- să se pună capăt acestui MCV după 13 ani de la aderarea acestor state la Uniunea Europeană și să aibă în vedere instituțiile comunitare aplicarea acestui articol 7. Mulțumesc. Pentru GUE, Claire Daly. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, trebuie să vă mărturisesc că am fost destul de șocată de tonul contribuției dumneavoastră cred că diferă de realitatea de pe teren în Bulgaria, iar dacă Comisia consideră că progresul din Bulgaria a fost bun în ultimii 13 ani, atunci concluzia mea e că fie sunteți absolut incompetentă sau sunteți uh, subjugate intereselor pentru că există um, o influență clară a anumitor grupuri aici în Parlament acest individ a fost suficient de inteligent să nu vizeze minoritățile așa cum a făcut Ungaria și Polonia și a evitat așa în acest fel să fie atacat, promovând însă corupția în una din cele mai sărace țări din Uniunea Europeană. Există dovezi clare, irefutabile ale legăturilor sale și interacțiunii cu procurorul Ghesef, referi, dând ordine referitor la cine ar trebui să fie anchetat, în timp ce uh, se deschid acuzații de spălare de bani în Spania, corupție împotriva judecătorilor, acum oamenii sunt îngenunchiați, bătuți, um, poliția fără identificare, membrii respectabili ai societății sunt uh, închiși, ori noi vorbim de monitorizare și progres, uh, Anul trecut, când am ridicat o obiecție, am spus că am vorbit de șantajele care se înregistrează în anumite regiuni, în pomenii unde cetățenii ai țării mele au cumpărat proprietăți. În timpul pandemiei li s-a refuzat accesul la proprietăți, așa cerut uh, protecție în baza articolului 51 din uh, legea privind proprietatea. În timp, în loc să li se respecte drepturile, sunt nevoiți să meargă în instanță în timpul pandemiei pentru că li se refuză accesul la proprietatea lor, li se tai curentul, apa, iar cei vinovați uh, scapă nepedepsiți. Nu știu dacă aceste persoane urmăresc ce se întâmplă astăzi aici. L-am invitat pe Gășefanul trecut uh, și pur și simplu râdea la procedurile Uniunii. Avem un mecanism de cooperare și verificare aici. În aprilie 2019, dumneavoastră spuneați că nu ar trebui ridicat. Acum însă v-ați detașat de această părere. Acesta este mecanismul care există. Oamenii care au ieșit uh, pe străzile din Sofia astăzi vor să știe dacă uh, veți cere ca acesta să fie impus. MCV-ul va fi monitorizat îndeaproape. Trebuie să punem capăt finanțării acestor uh, brute, pentru că banii europeni sunt cei care le permit acestor indivizi um, să acționeze și să limiteze drepturile cetățenilor din Bulgaria. Mi se pare absolut, o, mi se pare absolut rușine că Comisia nu face nimic și nu intervine. Stimată vicepreședintă Jurova, ați fost deosebit de apreciată pentru că ați revenit în persoană alături de noi, vă aflați aici la prezidiu. Înțelegem că nu aveți suficient timp la dispoziție și din aceste considerente trecem de îndată la cea de-a doua rundă de întrebări, după care lăsăm doamnei comisar posibilitatea să răspundă am o listă suplimentară de membri care doresc să intervină și dacă nu trecem de îndată la, această, la le da cuvântul, nu vom mai avea timp. Așa că vă rog, încadrați-vă într-un minut și jumătate. Un minut și jumătate fiecare, dacă vreți ca toată lumea să ia cuvântul. Monica Holmeier pentru PP. Monica, aveți cuvântul. Nu vă auzim. Nu vă auzim, Monica aici. Es gibt Probleme mit Monica Holmeier. Se pare că avem o problemă cu microfonul doamnei Holmeier kommen nach Vasile Blaga für die EPP. Dăm cuvântul domnului Blaga pentru PP. Domnul Vasile Blaga. Un minut și jumătate, vă rog. După care revenim la doamna Holmeier. A, ah, s-a reconectat doamna Holmeier. Nu vă auzim. Nu funcționează microfonul. Așadar, domnule Blaga, așteptați un pic, așteptați un minut, doamna Holmeier și dăm cuvântul domnului Vasile Blaga, după care revenim la doamna Holmeier. De acord? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc doamnei comisar Jurova pentru prezența la această dezbatere și aș vrea să dau asigurări că România rămâne angajată politic pentru îndeplinirea recomandărilor făcute în cadrul MCV. Un pas extrem de important urmează să fie luat de guvernul nostru chiar în această lună, când mai multe proiecte de legi în domeniul justiției vor fi puse în dezbatere publică. Pe de altă parte, ca martor direct al aplicării MCV-ului în România în ultimii 14 ani, pot spune că a adus multe lucruri bune țării mele, dar și uneori inexactități de raportare care au fost speculate politic, mai ales de politicieni naționaliști și suveraniști, dar și de parteneri din Uniunea Europeană care, chiar dacă informal, au invocat rapoartele elaborate de Comisia Europeană pentru a ne bloca intrarea în spațiul Schengen. Prin urmare, aș vrea să vă rog să ne spuneți fără echivoc dacă MCV va continua să funcționeze în paralel cu mecanismul privind statul de drept. Pentru mine este evident că cele două se suprapun în în, atât în ceea ce privește evaluările, cât și metodologia de evaluare. Până la urmă, democratic este ca absolut toate statele membre să se supună acelorași standarde. Aș vrea să aud și opinia dumneavoastră în acest sens. Mulțumesc. Jetzt Monica Holmeier. Și acum, doamna Holmeier, sunteți gata? Nu. No. Se pare că nu? Nu. Nu avem legătura cu doamna Holmeier. Avem în continuare... Îl avem pe domnul Emil Radev, vicepreședintele Comisiei Live, care va lua cuvântul, un minut și jumătate. Domnule Radev, sunteți conectat?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 Îmi cer scuze, domnule Radev, îl întrerupe domnule președinte, domnul președinte. Domnule Radev, dacă îmi permiteți, problema e că dacă nu vă vedem, nu se poate interpreta. Eu nu am interpretare. Există în limba engleză? Haideți să trecem atunci la limba engleză, vă rog. <laughs> Европейския парламент, нашата комисия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 controverse. Sper că să nu se aplice standarde duble în ceea ce privește Bulgaria. Bulgaria va continua cu reformele sale, pentru că întreaga țară și instituțiile sale și-au luat angajamentul pentru a lupta împotriva corupției, pentru a consolida statul de drept și pentru mecanismele care promovează democrația. Important este să se dezbată propunerile în vederea noi Constituții. Aceste propuneri se aliniază la recomandările Comisiei de la Veneția și Comisiei Greco. Recomandări care vor fi aplicate în urma unei revizuiri a Constituției. Aceste modificări propuse și înaintate Consiliului uh, Magistraturii vor fi dezbătute. Judecătorii vor deține o cotă profesională superioară în uh, Consiliul uh, Superior al Magistraturii. De asemenea, se va spori competența în ceea ce privește revizuirea conturilor de către procurori, alinându ne în acest fel la propunerile Comisiei de la Veneția. Va trebui să deschidem dezbaterea cu toate partidele politice. În acest sens e nevoie de un consens politic. Mulțumesc, doamnă Holmeier, sunteți conectată? Doamnă Holmeier, sunteți pe fir? Nu? Trecem la Andrei Novakov. Un minut și jumătate. Andrei Novakov. Sunteți conectat? Un minut și jumătate, vă rog, fiți succint. Nu? Trecem atunci la următorul vorbitor, Maria Grapini, și de? Nu? Doamnă Grapini, sunteți conectată, doamnă Grapini? Vă rog, aveți un minut și jumătate. Uh, uh, aș vrea să mulțumesc pentru dezbaterea care are loc uh, și să mulțumesc comisiei că a propus doamnei comisar să fie aici. Vreau să fiu foarte concretă. Doamna comisar a prezentat situația din Bulgaria și situația din România. Vreau să o întreb pe doamna comisar foarte clar. Credeți că pot să convețuiască MCV-ul împreună cu regulamentul uh, privind statul de drept, deci două mecanisme în paralel, ultimul, uh, cuprinzându-l de fapt pe primul, pe MCV? Uh, doi, nu considerați că există un dublu standard pentru că la protestele din Bulgaria de acum, Comisia nu spune nimic pentru că e un guvern de dreapta, la protestele din România similare legate de corupție, când era guvern de stânga, Comisia a, a, a catalogat a, ca România neîndeplinind condițiile din MCV. A, dublu standard face ca să ne pierdem încrederea în instituțiile europene și noi nu putem explica cetățenilor de ce într-o țară unde este guvern de dreapta se a, a, califică de către Comisie într-un fel și în alt stat membru unde situațiile a, pot fi similare, dar e guvern de stânga, Comisia ia măsuri. Eu vreau să știu dacă vreți ca să avem un singur regulament, și anume statul de drept pentru toate cele 27 de state, și să eliminați acest MCV, care de fapt este caduc, nu se regăsește nici într-un tratat, a fost introdus temporar la aderarea României și Bulgariei și cred că acum când avem un mecanism Okay, thank you. Now, we still have maybe Birgit Sippel. Poate Birgit Sippel. Acum pentru idee. Un minut și jumătate, un minut și jumătate, vă rog. Celelalte grupuri iau cuvântul. Patru de la PP. Încerc să iau lista la rând. Încerc să dau cuvântul tuturor celor care se află pe listă. Toată lumea va putea lua cuvântul. Nu procedăm în ordinea grupurilor, spune doamna Entefeld, așa cum procedăm de obicei. Nu, încerc să le dau cuvântul celor care s-au înscris pe listă lista ar trebui să țină cont de grupuri, așa cum se întâmplă de obicei. În cele din urmă revine președintelui eh, dreptul de a organiza. Vă reamintesc, Birgit. Sunt de acord cu Sofie, într-o anumită măsură. Cred că trebuie să regândim regulile, având în vedere um, constrângerile cu care ne confruntăm, am să fiu succintă. Eu vreau ca toate statele membre să fie în spațiul Schengen. Cred că avem cu uh, toți e nevoie de mult mai multe norme pentru a combate corupția. Nu stăm bine la acest capitol până acum. De asemenea, în această după-amiază vom discuta despre Uniunea Securității, așa că cred că avem cu atât mai multe motive pentru a vorbi de democrație în Uniunea Europeană și ceea ce văd eu că la ora actuală uh, e un comportament tot mai izolat din partea statelor membre, nu există reguli comune, nu există activitate comună și cred că e un subiect mult mai amplu despre care trebuie să discutăm. Succint, urmează domnul Dragoș Tudorache. Uh, thank you, Madam Commissioner. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Am să vorbesc în română. And I'll try to be very, very brief. Uh, și am să cer să fiu succint. Doamnă comisar, au trecut 13 uh, ani. Un mecanism care trebuia să fie unul uh, de tranziție uh, s-a dovedit a fi unul foarte lung. Au fost cel puțin 3-4 momente de care știu eu în care, cel puțin pentru România, mecanismul era pe punctul de a fi terminat, de a fi încheiat, doar pentru că apoi să se mai întâmple ceva în politica națională de la București și să reînceapă ciclul. Vreau să fie foarte clar. Am fost și rămân uh, convins că mecanismul de cooperare și verificare a ajutat uh, România să stea pe calea consolidării democrației și a valorilor statului de drept. Fără doar și poate. Societatea l-a perceput ca atare și principalii actori ai sistemului judiciar l-au apreciat. Însă, în același timp, mecanismul a fost deseori folosit de politicienii populiști și antieuropeni pentru a avansa ideea standardelor duble, a discriminării politice între România, Bulgaria și celelalte state membre. Și eu cred că nu vrem acest lucru. De aceea mă alătur colegilor care susțin ca mecanismul să se încheie odată cu intrarea în noul mecanism paneuropean de monitorizare și eu cred că și la nivelul Comisiei trebuie să existe această ambiție și aș vrea să o aud din partea dumneavoastră exprimat foarte clar astăzi. Mulțumesc! Thank you for respecting the time. Vă mulțumesc că v-ați încadrat în timp. Renew. Domnul Chiușuc, vă rog, aveți cuvântul. Deci Voi vorbi în uh, bulgară, dat fiind interesul pe, pentru acest subiect uh, pe care l-au cetățenii bulgari. Trebuie să facem niște distinții aici, cred eu. Și anume, Dinamicile proceselor politice nu ar trebui să fie luate în considerare în momentul în care se uh, evaluează domeniul de aplicare și durarea unui, durata unui mecanism precum MCV-ul. Dați-mi voie să fiu uh, clar. Grupul meu politic își dorește o dezbatere la nivelul uh, Parlamentului European, în același timp se opune unui nou proiect de Constituție în Bulgaria. De ce? Pentru că acest uh, nou proiect nu ar aduce cu sine niciun fel de îmbunătățire. Pe de altă parte, în ceea ce privește statul de drept, nu cred că e momentul să îmbunătățim uh, situația statului de drept. Statul de drept s-ar putea îmbunătăți în cazul în care ar exista o cooperare cu Comisia de la Veneția, o cooperare strânsă cu partenerii și cu toate celelalte părți implicate. Doar astfel ordinea publică din țara noastră poate fi cu adevărat modificată. Câte ceva despre MCV mecanismul acesta a fost întotdeauna inter- interpretat într-o manieră diferită. Pe de o parte, este ineficient și este uh, discriminatoriu. Pe de o parte, uh, mecanismul este aplicat doar unui număr de două țări și, pe de altă parte, e nevoie de niște măsuri de follow-up. În ultimii ani au existat uh, conflicte politice uh, discursul politic uh, la nivel european, uh, acea discursul politic în uh, România și Bulgaria au fost diferite. E nevoie de mecanisme mai clare, de garanții menite a ajuta atingerea ambițiilor stabilite în momentul în care mecanismul a fost creat. E nevoie de, de valori Uh, democratice, dar de asemenea e nevoie de o cale pentru atingerea acestora, o cale clară. Încă un comentariu scurt. Mulțumesc. Știți care este, doamnă comisar, doamnă comisar, uh, similitudinea între Buc, în Bulgaria și Belarus? Avem copii care sunt bătuți și arestați. În Bulgaria avem uh, copii arestați care nu primesc mâncare, nu primesc apă, uh, avem uh, bolnavi care sunt în detenție. Așa ceva nu mai trebuie să se întâmple. E o rușine. După aceea, lupta împotriva corupției. Vă rog frumos să analizați cu atenție diversele scandaluri apărute în Bulgaria care implică persoane la nivel înalt. În ceea ce privește România, țineți cont de faptul că legile sunt în continuare în vigoare, însă în același timp, există în continuare uh, irregularități. Spre exemplu, există magistrați care au fost numiți uh, pe baza unor proceduri uh, incomplete. Vă rog frumos uh, să fim sinceri. Nimeni nu-și dorește MCV-ul pe viitor, dar înainte de a-l elimina, trebuie să ne asigurăm că există mecanismele potrivite uh, în vigoare și în ceea ce privește Bulgaria e nevoie de acțiuni imediate. Mulțumesc și mai există o, o uh, solicitare din partea ECR. Sterhes? Sterhes? Nu. Încă o încercare atunci. Încă o încercare de a intra în direct cu doamna Holmeier. Nu, nu reușim să stabilim legătura. Îmi pare rău. Prin urmare, ne întoarcem la masa prezidiului. Mulțumim pentru răbdarea dumneavoastră. Într-adevăr, uh, timpul este restrâns, dar aveți dreptul să răspundeți la toate comentariile făcute. Măcar parțial. Subiectul acesta este într-adevăr uh, unul de importanță majoră pentru Comisia Libe, dar în special un subiect important pentru uh, europarlamentarii care, răspund, care reprezintă Bulgaria și România. Deci aveți posibilitatea de a răspunde, dar trebuie să țineți cont că mai avem un punct pe ordinea noastră de zi. Mulțumesc, domnule președinte. Cât timp îmi oferiți? Vreo 10 minute, dată fiind importanța subiectului următor? Nu știu dacă e suficient pentru a reuși să, răspunde, să răspund la toate comentariile. Nu vreau să creez impresia că, că să un robot un robot care nu are niciun fel de sentimente generate de aceste subiecte importante pe care le discutăm. Bineînțeles că urmăresc cu atenție și îngrijorare protestele din Bulgaria. Dar trebuie să înțelegem că democrația nu poate fi impusă de către Comisia Europeană. Democrația funcționează în cazul în care legile, Constituția uh, sunt uh, respectate. Dacă de, în același timp cetățenii trebuie să aibă posibilitatea de a participa la alegeri uh, libere, de a-și uh, exprima, exprima voința politică și de a demonstra pașnic ceea ce se întâmplă în Bulgaria în momentul de față. Și reacția autorităților uh, trebuie să fie proporțională și, bineînțeles, orice fel de violență neproporțională, disproporțională este condamnată de către noi. Deci, bineînțeles, urmăresc cu mare atenție ceea ce se întâmplă în Bulgaria, dar și în alte locuri. Vedem că există posibile uh, încălcări ale drepturilor omului. Dar trebuie să ținem cont de ce anume este Comisia Europeană. Comisia nu este un uh, procuror, nu este judecător la Curtea Constituțională. Uh, Comisia nu poate arbitra situația politică la nivel național. Arbitrajul trebuie să fie făcut la nivel național. Și așa cum spunea un uh, europarlamentar, subsidiaritatea trebuie să fie uh, respectată întotdeauna. Dar vreau răspunsuri concrete Uh, nu doar asupra situației uh, de, uh, din momentul de față, ci și asupra planurilor noastre. Prin urmare, dați-mi voie să vă spun despre, câte ceva despre ce anume vrem noi să facem pe viitor. Știți prea bine, MCV-ul trebuia să fie temporar, o măsură specifică. A, comisia a luat o decizie unilaterală în ceea ce privește institu- instituirea sa în 2007, odată cu aderarea României și Bulgariei. În comisia precedentă ne doream uh, încheierea MCV-ului după 10 ani. Vroiam să monitorizăm într-o formă standard standardizată și să acționăm într-o formă standardizată în cazul în care uh, ar fi apărut în vreunul dintre uh, state vreo încărcare a statului de drept. Urma să folosim articolul 7 sau procedura de infringement dar nu s-a putut, pentru că în continuare există reforme neaplicate. Raportul din ianuarie 2017 a fost uh, pozitiv în general, dar lista de lucruri de făcut era în continuare stufoasă și rămâne stufoasă. Prin urmare, noi ne dorim ca toate angajamentele de pe liste uh, să fie îndeplinite uh, atât de către România cât și de către Bulgaria niciunul dintre sistemele din statele membre nu este uh, perfect. Uh, bineînțeles, uh, încheierea MCV-ului nu înseamnă atingerea perfecțiunii, dar ne dorim reforme tangibile, ne dorim rezultate tangibile și ne dorim și rezultate pozitive la punerea în practică. Eu trebuie să re- uh, recunosc că m-am săturat să mi se spună că uh, statul a adoptat un act legislativ. Vreau ca actul legislativ să fie pus în aplicare și vreau de asemenea încredere din partea cetățenilor, pentru că atâta timp cât cetățenii nu au încredere în sistemul judiciar, uh, Atâta timp cât cetățenii se tem că cei răi nu vor fi deferiți justiției, nu am obținut absolut nimic. Din toate sondajele făcute, ne dăm seama că cetățenii din România și Bulgaria își doresc uh, ca uh, presiunea aceasta să fie menținută de către Comisie, uh, presiunea reprezentată de MCV. Dar presiunea aceasta trebuie să fie continuată prin utilizarea unor instrumente care să nu fie excepționale, ci să fie standardizate. Iată de ce vorbim în momentul de față despre raportul anual privind statul de drept. Acesta ar trebui să fie un instrument uh, preventiv. Ar trebui să cuprindă mai multe lucruri decât uh, MCV-ul. Sistemul judiciar, echilibrul între puteri, uh, mass media și lupta împotriva corupției nu au fost niciodată evaluate cu toatele deodată. Și cred că asta a fost o greșeală, pentru că doar în momentul în care vezi cumulul de factori negativi, îți dai seama că lucrurile nu merg bine într-un stat. Și uh, în momentul respectiv ai o imagine de ansamblu care îți permite să, să vii cu niște soluții poate mai, mai bune, mai adaptate. Iată de ce uh, raportul privind statul de drept ar trebui să fie un instrument preventiv, care să meargă mână în mână cu alte instrumente. Uh, noi trebuie să folosim uh, toate posibilitățile care ne stau la dispoziție pentru a obliga statele membre să respecte principiul statului de drept și litera articolului 7. Care sunt instrumentele pe care le vom folosi pe viitor? mai sunt lucruri de făcut pentru uh, suspendarea MCV-ului. Pe 23 uh, septembrie vom primi raportul privind statul de drept. Acesta va fi comunicat într-o manieră precisă și obiectivă. Eu cred că și raportul acesta este obiectiv. Am fost foarte atentă cu transparența și metodologia. Uh, Uh, toate statele știu de la bun început că ce anume evaluăm, care sunt canalele de comunicare, care sunt criteriile Le-am uh, dat uh, statelor posibilitatea de a retracta, de a corecta anumite lucruri până la finele lui septembrie. Cred că suntem foarte echitabili și așteptările noastre sunt uh, uh, foarte mari. Vreau o comparare obiectivă în ceea ce privește uh, Uh, ce se întâmplă în Bulgaria, în România, dar și în alte state membre. Vreau uh, obiectivitate pentru a elimina critica privind standardele duble. Știm că am păstrat uh, statul de drept și în semestrul european, capitolul privind acest subiect, și în semestrul european uh, Uh, dar și în uh, recomandările specifice pe țări. Știm că subiectul acesta este foarte, foarte important, nu doar din, dintr-o perspectivă politică, ci și dintr-o perspectivă economică. Deci, recomandările specifice pe țară merg mână în mână și cu planul de relansare. Parlamentul trebuie să adopte noul buget și să aprobe uh, fondul de relansare. Iar în acest sens, uh, recomandările specifice pe țară sunt foarte, foarte importante. Iată, ne dorim să fim mai practici și să folosim și presiunea de natură financiară uh, Uh, asupra statelor membre. Și eu cred că, uh, spre exemplu, diversele condiționalități uh, legate de, de respectarea statului de drept trebuie să fie promulgate. Pentru că dacă nu există această legătură între oferirea de bani și respectarea unor standarde, atunci ce ce vom putea, cum ne vom putea justifica uh, în fața cetățenilor europeni. Iată de ce avem această condiționalitate privind uh, statul de drept pe care mi-aș dori o uh, promulgată. Eu cred că și adoptată. Eu cred că trebuie să mm, utilizăm toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Trebuie să folosim acest, instrumentele pe care le avem pentru a păstra la cote înalte democrația și drepturile uh, fundamentale. În ace- de asemenea, mass media liberă este absolut esențială. În ceea ce privește situația din Bulgaria, știm, conform rapoartelor, că, că la capitolul uh, mass media liberă, bulgarii nu stau uh, foarte, foarte bine. Avem uh, un raport uh, intitulat Monitorul privind uh, libertatea presei, un raport creat de universitățile, două universități din Leipzig și Florența, Uh, în acest uh, raport există mai mulți uh, factori analizați și vedem că în Bulgaria doar condițiile de muncă ale jurnaliștilor par, par să fie pozitive. În rest, presiune, etc., factori negative, adică există și au atins cote înaltă, înalte, dar genul acesta de factori negativ există și în alte state membre, deci trebuie să continuăm a lupta pentru libertatea mass mediei și pentru pluralismul mass mediei în întreaga Uniune Europeană. Trebuie în continuare să exercităm uh, presiune iată, asupra statelor membre pentru protecția uh, democrației și a drepturilor fundamentale. Însă faptul că există politicieni care vor neapărat să acapareze puterea nu, nu ne ajută să ajungem la rezultatele pe care ni le dorim. După aceea, sistemul de evaluare, într-adevăr, trebuie să fie standardizat. Uh, Trebuie să ne concentrăm pe rezultate în practică, nu pe rezultate scrise și deci trebuie să continuăm presiunea. Și doamna Deli, vă rog uh, să nu, să nu mă jiniți spunând că sunt un complice al domnului Boris, Borisov. Sunt uh, obiectivă și, uh, și depun eforturi pornind de la obiectivitate. Mulțumesc! A fost un uh, subiect uh, foarte complex. Toți cei care s-au înscris la cuvânt au, au avut posibilitatea de a interveni. Iată, din nou aflăm că Comisia urmărește cu, cu atenție posibilitatea de a, suspenda me mecanismul privind uh, cooperarea și verificarea în uh, cele două state membre vizate. Vă mulțumim tare mult pentru că ați încercat să condensați răspunsurile, răspunsurile la toate întrebările care v-au fost adresate în aceste 10 minute pe care vi le-am pus la dispoziție. Deci, uh, data viitoare sper să nu vă putem doar vedea la masa prezidiului, ci uh, să putem și da mâna cu dumneavoastră. Sper că va veni o, din nou vremea aceea. Deci, mulțumim tare mult, uh, doamnă Jourova. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre directiva privind uh, returnările. Este un alt subiect deosebit de, de important. Știți că a fost uh, o problemă cu, a fost o problemă cu uh, analiza de impact. În absența acestei analize de impact din, uh, punct, din partea Comisiei Europene, am solicita, solicitat EPRS-ului crearea unei astfel de analize pe care o aveți la dispoziție. Dar acum îi dăm cuvântul doamnei raportor, Tineche Stric, Uh, și mai apoi uh, vom trece la raportorii din uh, umbră. Doamnă Stric, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. E un al doilea raport. Continui, but as this procedure... Proced... Procedura aceasta nu s-a finalizat cu un vot, a fost încheiată și a fost reluată anul trecut, în toamnă. Mi-am prezentat raportul în februarie, însă a urmat COVID-19 și n-am avut timp să-l discutăm. Mă bucur să o putem face acum și să permit raportorilor din umbră uh, să le mulțumesc pentru amendamente pentru a putea apoi trece la negocieri. Sper să putem avea un fel de proces paralel pentru a crește coerența. Există nevoia unei reformulări a anumitor propuneri pentru a modifica directiva privind returnare, însă nu există suficiente dovezi. Președintele s-a referit deja la lipsa unui studiu de impact, dar n-am avut nici rapoarte de implementare. Articolul 23 prevede obligație pentru comisie să facă un raport de implementare odată la 3 ani, însă ultimul raport este din 2014. Am compensat această lipsă cu un raport de implementare al nostru, dar asta nu înseamnă că Comisia nu trebuie să-și facă studiul ce revine, pentru că are un mai mare acces la date din partea statelor membre și le poate folosi. Deci eu încă mai accept mai aștept uh, un raport privind implementarea directivei actuale. Prima noastră întrebare este dacă e nevoie să modificăm directiva. În 2014, Comisia a conchis în studii că nu e nevoie pentru că directiva funcționa bine și că principalele obstacole pentru returnare nu uh, recurgeau din directivă, ci din cooperarea cu statele terțe, care nu intră în sfera de acoperare acestei directive. Însă după aceea n-am mai primit informații noi și n-am mai primit nici alte dovezi care să justifice uh, schimbarea totală a concluziilor comisiei, care dintr-o dată spune că, iată, trebuie să modificăm directiva. Deci trebuie să ne facem propria evaluare, trebuie să avem în vedere obiectivele, îmbunătățirea directivei de returnare pentru a face deciziile de returnare mai eficiente și apoi armonizarea uh, garanțiilor procedurale cu dispoziții foarte clare, cum ar fi dreptul la apel, dar și principiul proporționalității, care este un fir ce se regăsește în întreaga directivă. Și principiul este că plecările voluntare sunt opțiunea preferată și că pe durata procedurii de returnare, măsurile cel mai puțin coercitive trebuie să fie avute în vedere cu prioritate. Lucrul acesta se regăsește în directivă. Directiva de decizia de returnare, uh, după care interzicerea returnării, apoi obligații de raportare și ca măsură finală uh, detenția cu condiții foarte strict controlate. Acest lucru lucru are în vedere principiul proporționalității și o să vedeți că am încercat să asigur acest principiu în raportul meu. Dacă ne gândim la principiile returnării voluntare, este un element cheie. Dorința de a pleca fără nicio repercursiune permite persoanelor ca după returnare să facă o cerere pentru un permis normal de ședere într-un stat membru și de posibilitatea de a lua propriile decizii cu privire la posibila returnare, lucru care s-a dovedit a fi mult mai funcțional. În noua propunere se subminează această regulă și perioada este scurtată la sub șapte zile, cerând statelor chiar să se abțină în totalitate de la perioada de plecare voluntară. Și asta nu este singurul lucru schimbat. Propunerea obligă statele membre, într-o serie de cazuri, să se abțină de la această plecare voluntară și asta subminează în mod grav principiul directivei. Prin urmare, nu aș spune că este o reformulare, ci este o revizuire fundamentală a acestei directive în special având în vedere că motivele pentru eliminarea obligatorie a acestui termen sunt foarte largi, 16 criterii. Riscul de ascundere, în propunere, în articolul 6, sunt acoperite aproape toate uh, situațiile în care se află migranții fără documente. Nu au documente, nu își pot dovedi identitatea, lipsa unei adrese fiabile, lipse de uh, resurse financiare, intrare ilegale și așa mai departe. Deci există obligația de a împiedica plecarea voluntară și asta subminează principiul de bază al directivei și anume ca returnarea voluntară să fie elementul cheie. Și în amendamentele mele revin cu aceste principii privind uh, plecarea voluntară și propun și obligația ca statele membre să ofere asistență pentru această procedură de returnare. Datorită faptului că a fost uh, înlăturată plecarea voluntară, mulți, uh, multe persoane returna, care se vor se returna nu vor mai avea dreptul să revină, ceea ce înseamnă că nu mai există niciun fel de stimulent pentru aceste persoane pentru a pleca voluntar. Din potrivă, uh, migranții se vor ascunde, vor fugi și se vor ascunde ca să evite o astfel de situație mai ales dacă se interzice interdicția de intrare în momentul în care migrantul nedocumentat părăsește țara. Noi vrem să părăsească țara. Deci de ce să pedepsim o persoană care deja este pe, în etapa de părăsire a țării? Cred că această propunere arată că uh, interdicția aceasta de intrare este folosită ca o sancțiune și nu ca un stimulent pentru persoanele care ar dori să se întoarcă. Această lipsă de proporționalitate se reflectă și în măsurile de detenție. Noile motive uh, prezentate acolo ne duc la întrebarea dacă uh, Comisia a avut în vedere uh, efectuarea returnării sau Uh, să ocolească oarecum garanțiile care există în legislația penală din statele membre. Aceste motive pot fi văzute ca abuzuri de către statele membre pentru a folosi detenția pentru imigrare și în scopuri penale, în loc să folosească procedurile normale care există pentru a ne proteja societățile. Pentru a garanta proporționalitate, am propus consolidarea obligației uh, evaluării individuale înainte de detenție, inclusiv verificarea vulnerabilității. Detenția este o traumă pentru diverse persoane și ei uh, are un efect dăunător disproporțional. Nevoia unei perioade minime și maxime de detenție nu este deloc clară în propunere. Nu este prevăzut o astfel de perioadă uh, nu este explicată situația și, prin urmare, ne putem întreba cum se leagă de principiul subsidiarității. Și acum la aspectele finale, domnule președinte, să forțez statele membre să introducă mai multe reguli pe detenție face ca situația situația să fie mai gravă decât ar trebui să fie, pe când detenția trebuie să fie cât mai puțin invazivă posibil. Uh, singurul său scop este să împiedice ca migranții respectiv să, fugă și să, se as- să fugă și să se ascundă. Uh, deci, a, în noua propunere este mai represivă, reduce libertățile și uh, a sosit momentul ca legislația europeană să reflecte standardele care s-au dezvoltat la nivel ONU și la nivelul Consiliului Europei. Multe uh, deputați, multe comisii împotriva torturii au cerut acest lucru. Accentul pus pe detenție necesită niște garanții clare pentru copii. Toți experții pe probleme legate de copii, sunt de părere că este dăunător pentru copii să fie deținuți. Și dacă ne gândim la Convenția privind drepturile copilului și dacă avem în vedere și Carta noastră privind drepturile fundamentale, înțelegem că trebuie să ne asigurăm că eh, interesul superior al copilului trebuie să primeze aici copii nu trebuie să fie supuși detenției, e un principiu pe care îl propun eu. Și propun de asemenea ca dispozițiile privind dreptul de apel să fie aliniate la dreptul privind unui remediu eficient, cum avem în articolul 47 din cea, cartă, și propun să lăsăm în afară articolul privind procedurile la frontieră. N-are rost să negociem pe acest subiect acum. Știm că va exista o nouă propunere, vor exista noi în uh, noua, noi proceduri, deci atunci trebuie să le discutăm. Mulțumesc, doamnă Stric. Vă rog să încercați să dați dovadă de cooperare și să interveniți până în maxim două minute, raportorii din umbră. Nu avem mult timp la dispoziție, e adevărat. Probabil că după amiază va fi și mai strict, deci haideți, din partea PPE, doamnă Morano, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă raportor, dragi colegi, mulțumesc, doamnă Stric, pentru prezentarea raportului. De mult timp, politica privind migrația din Uniunea Europeană este dezechilibrată. Au fost făcute multe pentru primirea migranților și solicitanților de azil, dar prea puțin pentru protejarea frontierelor și aproape nimic pentru a crește numărul returnărilor care a pornit pe dreptul de azil și care stau persoane care acum se află ilegal în Uniunea Europeană. Această situație nu mai poate fi tolerată de cetățenii noștri și la fiecare alegere vedem acest lucru. Datoria noastră este deci să-i ascultăm și să luăm măsurile necesare. La nivel european, statele membre uh, au peste 100 de mii de oblig- livrează peste 100 de mii de uh, cereri de părăsire a teritoriului acestor persoane, dar un număr foarte mic dintre acestea o fac. Dacă există un domeniu în Europa în care statul de drept și respectarea deciziilor de justiție este încălcată sistematic, este domeniul acesta al migrației. Cum să ne gândim că o decizie de returnare luată de o jurisdicție pe baza mai multor recursuri nu poate fi pusă în aplicare? Situația asta nu mai poate fi suportată și propunerea pusă în vedere de comisie vizează remedierea acestei situații. Textul este bun, și poate crește semnificativ returnarea persoanelor care se află în situație irregulară constat, din păcate, că raportul dumneavoastră, departe de a crește eficacitatea returnărilor, nu va face decât să le îngrădească și mai mult. Laxismul încurajează migrația ire- irregulară. Dacă suntem fermi, o să o oprăm. Să ne gândim la Lesbos, să ne gândim la persoane care visează la un Eldorado european și să trecem la acțiune. De aceea, împreună cu colegii din PPE, vom um, propune modificări profunde la raportul dumneavoastră pentru a-l reechilibra și pentru a putea ajunge la o politică de returnare umană pe care ne-o dorim cu toții, cu protecția copiilor, dar uh, să și rămânem fermi în același timp. Mulțumesc! Mulțumesc, Silvi Ghiom, acum, pentru SND. Da, mulțumesc! Aveți dreptate, doamnă Stric, să reamintiți că aceste eforturi uh, au început în mandatul anterior și că, într-adevăr, uh, a trecut foarte mult timp și acum e momentul să refacem, să reluăm uh, eforturile. Vă mulțumesc pentru raportul pe care l-ați prezentat, foarte progresiv, spun eu, cu, și sunt de acord cu o mare parte a conținutului său. În numele grupului meu voi depune o serie de amendamente pe mai multe subiecte, printre care reintegrarea, cooperarea cu statele terțe și procedurile la frontieră, care sunt o mare parte a acestui text. Aș vrea de asemenea să vă spun că sunt pentru, evident, ideea unei politici de returnare mai eficiente, însă există o avertizare. Acest lucru trebuie să se facă, evident, fără să există uh, încălcări ale drepturilor fundamentale. E un echilibru important de păstrat. Aveți dreptate să semnalați de asemenea în intervenția dumneavoastră că majoritatea organizațiilor au arătat că măsurile necoercitive sunt mai eficiente în ceea ce privește returnările. Deci cred că trebuie să fim foarte preciși în ceea ce privește aceste returnări voluntare. Cred de asemenea că majoritatea colegilor sunt de acord că principiul detenției este o soluție de ultim resort. Asta ne face să admirăm textul dumneavoastră și de asemenea ne opunem detenției minorilor. Cred că pe viitor discuțiile vor fi foarte complicate și sper să ajungem cu bine la un acord cu majoritatea. Renew. Sophie Invelt acum pentru Renew. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnei Stric. Doamna raportor, mult succes în activitatea dumneavoastră pentru că acest dosar are un trecut. Am avut foarte multe dificultăți uh, pentru a ajunge la un acord. În ultimul moment am ajuns la o soluție de compromis, uh, însă uh, PP-ul s-a retras. Doamna Morano, raportorul din umbra PP-ului, a exprimat o poziție bazată pe ideologie mai degrabă, nu pe realism și nici de cum pe principii umaniste, mai ales săptămâna aceasta. Nu cred că va fi ușor să ajungem la o soluție de compromis. Prin urmare, returnările sunt un element esențial dintr-o politică de azil. Dacă nu ai returnări, atunci de ce să ai o procedură de azil? Și n-ar fi corect dacă cei care trec prin procedură și care primesc uh, dreptul de a rămâne uh, să fie în aceeași situație cu cei care nu au dreptul de a rămâne, dar totuși rămân. Evident că trebuie să facem ceva. Dar trebuie să facem în așa fel încât să ne asigurăm că lucrurile funcționează eficient. S-a văzut în practică că aceste soluții ale returnărilor voluntare este mai bună decât cea a returnărilor forțate. Deci haideți să dăm deoparte ideologia și să vedem cum putem îmbunătăți rata returnărilor, pentru că vrem returnări care funcționează, care să fie durabile, dar care să și reflecte valorile noastre. Ceea ce înseamnă că Trebuie să știm ce se întâmplă cu oamenii aceștia când sunt, se întorc acasă. Am văzut copii care se întorc în Afganistan și se pierd, nu mai merg la școală, fete care sunt uh, apoi mm, căsătorite, forțat. Vrem să existe niște acorduri adecvate cu statele terțe într-un cadru juridic care să reflecte valorile din tratate și evident acest lucru nu poate fi complet uh, deconectat de elefantul din încăpere și anume procedura la frontieră. Și sigur, trebuie să vedem ce se va regăsi și impactul pentru migrație peste două săptămâni, dar după părerea mea este esențial să facem o o procedură de triere la frontiere pe baza unei proceduri adecvate care poate să ducă la o decizie de returnare, dar trebuie să fie procedura corectă. Deci acestea sunt punctele cheie pentru noi. Analiza Tardino acum pentru idee, dacă sunteți conectată. Nu e clar, da sau nu? Văd că nu. Atunci pentru ECR, Jorge Buzade. Doamna Tardino, ne auziți? Dacă sunteți gata, trebuie să apăsați pe buton ca să vă auzim și noi. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule raportor. Iau cuvântul în numele raportorului din umbră pentru grupul meu, colegul Nicolas Bey, care astăzi n-a putut să intervină. Per ansamblu, ne pare rău să vedem că doamna raportor a hotărât să schimbe propunerea inițială a Comisiei, care reprezenta un bun punct de pornire din perspectiva unei strategii care să vizeze să depășească obstacolele cu care se confruntă statele membre în cazul repatrierilor, returnărilor. În cazul grupului meu, prevenirea migrației ilegale, lupta împotriva ei și returnarea pentru celor care nu au drept să rămână în Uniunea Europeană sunt niște obiective cheie dacă vrem să avem o gestiune durabilă a sistemului european de azil și dacă vrem să alocăm suficiente resurse celor care au nevoie eh, cu adevărat de protecție internațională. O politică de repatriere eficientă trebuie să fie un element cheie dacă vrem să gestionăm migrația clandestină și trebuie să fim fermi în acțiunile noastre. Raportul care ne este prezentat astăzi, din păcate, nu face decât să extindă protecția și garanțiile oferite celor care sunt obiectul unei decizii de returnare, impunând uh, niște soluții care efectiv nu sunt practicabile. După părerea noi, respectarea drepturilor fundamentale nu poate deveni un instrument pentru a justifica permiterea uh, oamenilor care nu au dreptul să rămână aici să rămână. Din punctul nostru de vedere, riscăm să creăm o zonă gri în care nu uh, se mai înțelege exact care este statutul migrantului și se subminează sistemul de azil din statele europene. Aș fi vrut să citesc niște părți specifice din raport, dar având în vedere că nu avem mult timp la dispoziție, vă pot spune că grupul meu va prezenta o serie de amendamente care uh, vizează ca textul să fie restructurat din perspectiva din care a fost prezentat inițial. Mulțumesc pentru ECR. Domnul Busade are cuvântul care era aici. De acum nu-l mai văd. Jorge Busade, poate că e conectat la distanță. Dacă nu, GUE, doamna Peletie. Aveți cuvântul un minut jumate. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportoare. Vreau să vă mulțumesc pentru eforturile pe care le-ați făcut. Nu au fost ușoare, având în vedere uh, propunerea comisiei de la care am pornit, care urmărește un singur lucru și anume să limiteze garanțiile procedurale, spun eu, și să permită returnări cât mai rapide. Și în acest sens, dacă ne uităm la termenii folosiți în propunerea comisiei, vedem că termenul rapid e folosit de 9 ori, efectiv de 19 ori și de 25 de ori eficace. Uh, cred că acest vocabular folosit ne, ala, ne arată că avem um, de-a face cu o abordare dezumanizantă și termenul copil, de exemplu, apare o singură dată, cuvântul copil atunci mă opun în totalitate propunerii de reformulare venite din partea Comisiei. Propunerile din acest text sunt periculoase și ineficiente Comisia vine cu o listă care permită închiderea persoanelor. Dacă persoanele nu au resurse financiare sau documente, pot fi închise din acest motiv. De ce să nu continuăm lista? Detenția trebuie să fie o măsură de ultim resort și pe o perioadă cât mai scurtă. Comisia pare să acționeze pentru a o generaliza, dar nimic nu ne arată că detenția favorizează de uh, returnări mai rapide sau mai eficiente dacă e să folosim termenii preferați de comisie. Sunt foarte furioasă când citesc textul comisiei, de aceea mă împiedic câteodată. Uh, lista, există o listă lungă de încălcări, dacă această directivă este adoptată în formula propusă, uh, e discutabilă. Prin urmare, mă bucur să văd modificările aduse de doamna raportor, care vizează reintroducerea umanității și încălcarea clauzilor uh, care încalcă drepturile persoanelor. Că ne place sau nu, aceste persoane au drepturi. Uh, noi vrem să apărăm garanțiile procedurale, interesul superior al copilului și să nu uităm că vorbim Înainte de, par- de a vorbi despre migranți, vorbim de femei, de bărbați, de copii care adesea au locuit în Europa, au lucrat în Europa și întrebarea pentru grupul nostru este cum să încurajăm statele membre să găsească soluții de regularizare a situației acestor persoane în loc să le expulsăm cu violență. Cred că acest lucru va face societățile noastre mai solidare, mai umane și uh, mai bogate de pe urma acestei mixități. Mulțumesc. Evident că am depășit timpul alocat, spune domnul președinte, dar există și posibilitatea să ascultăm comisia. Cred că avem reprezentanții Digi Home, Francisco Castello. Sunteți prezent în sală sau sunteți conectat? Sunteți conectat. Bun. Deci haideți, vă rog, dar scurt pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Yep. I will do am să încerc să fiu cât se poate de succint. Mă puteți auzi? Da, vă auzim. Înainte de toate, vreau să felicit Comisia Libe și pe raportare pentru reluarea activității referitoare la directiva privind returnarea știți că este un subiect de mare importanță pentru noi. Comisia consideră că această revizuire este un uh, bloc important în temelia sistemului migratoriu al Uniunii. Vrem să salutăm acest raport și credem că există uh, o serie de aspecte de importanță fundamentală, lucruri cu care suntem cu toții de acord. Vreau să scot în evidență, de pildă, importanța returnărilor uh, voluntare. Comisia consideră că returnările voluntare sunt uh, cele mai eficace și este cea mai bună cală pentru a asigura protecția demnă a drepturilor omului Așadar, vrem să scoatem în evidență importanța returnărilor voluntare. De asemenea, alternativele la detenție scoase în evidență în raport, o opțiune importantă care merită o sprijin financiar suplimentar foarte important. Uh, în uh, studiile pe care le-a lansat Comisia s-au analizat uh, alternativele posibile la detenție. Uh, și cum pot fi acestea folosite în modul cel mai eficace. În cele din urmă vreau de asemenea să vă spun că avem uh, nevoie să ținem cont în discuțiile viitoare de activitatea anterioară a raportorilor, a raportorilor din umbră. Comisia se va afla, bineînțeles, întotdeauna alături de raportor de Parlament, Consiliu, pentru a găsi posibilități de compromis referitor la toate subiectele abordate în raport. Vreau să răspund de asemenea succint la anumite observații. Este clar că propunerea de revizuire în propunerea de revizuire, detenția rămâne măsura de ultimă instanță și așa ar trebui să rămână. Bineînțeles, drepturile omului și drepturile copiilor vor fi și ar trebui să fie pe deplin protejate. Toate aceste elemente se vor găsi în propunerea privind returnarea, așa că trebuie, mă văd nevoit să nu fiu de acord cu anumite din uh, comentariile raportarei. Returnările se vor face respectând pe deplin drepturile omului în toate domeniile. În câteva cuvinte, aștept cu mare interes uh, dialogul deschis, constructiv cu raportarea pe viitor, sprijinim pe deplin negocierile în vederea găsirii unui amendament de compromis și salutăm uh, determinarea de care a dat uh, dovadă acest, uh, această comisie când vine vorba de apropierea pe viitor a diferitelor poziții. Vă mulțumesc, domnule Castelo, reprezentant al comisiei. Acum vreau să le mulțumesc interpreților pentru că ne-au dat câteva minute suplimentare. Știm că ne-am depășit timpul, e evident, vă mulțumesc. Acum s-a anunțat de asemenea că termenul limită pentru amendamente este data de 23 septembrie, peste două săptămâni. Dar haideți să dăm cuvântul înapoi doamnei strict pentru comentarii. Aș dori să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru intervenția lor, pentru comentariile lor. Sper să putem lucra în, spre o găsirea unui acord comun. Am auzit multe principii împărtășite și anume că procedura de returnare este un element fundamental al întregului proces, fie că e vorba de procedura de azil, fie că e vorba de sistemul de migrație în linii mari. De asemenea, am auzit cum respectarea drepturilor omului nu reprezintă un obstacol în calea procedurii de returnare. Trebuie să putem avea o procedură de returnare care să respecte elementele și criteriile de siguranță pe care le aplicăm uh, în mod normal și cetățenilor noștri. Cred că există o înțelegere comună în ceea ce privește procedura de returnare voluntară. Am auzit și din partea Frontex în trecut că aceasta este cea mai bună cale, așa că haideți să ne asigurăm că acest lucru se, acest principiu se respectă în uh, revizie și să fim realiști, de asemenea că nu toată lumea se poate întoarce și trebuie să găsim o soluție. Și trebuie să vedem, să monitorizăm cum se comportă statele membre în timpul și după procedurile de returnare. Aștept cu mare interes amendamentele dumneavoastră și dialogul constructiv și sper să putem găsi o poziție comună în cele din urmă. Mulțumesc, că pentru aceste observații finale. Dați-mi voi să vă reamintesc că Vom lua acum o pauză înainte de a ne relua ședința la 13.45. Repet, 13.45 o vom avea alături de noi pe doamna Ilva Johansson. Vom discuta despre situația din tabăra de refugiați Moria, subiect introdus pe ordinea de zi 13.45, așadar cu doamna comisar Johansson. Vă mulțumesc și mulțumesc interpreților din nou.